Trecem la următorul punct de pe ordine de zi, dezbaterea comună, statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. În primul rând avem un raport al doamnei Tain. Este vorba despre judecătorii ad interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene și un nou raport al doamnei Tain, protocolul privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. În primul rând, dați-mi voie să-i dau cuvântul doamnei raportor Tain. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi, Curtea Europeană de Justiție la Luxemburg este supra-solicitată. Ceea ce decide mâine ar putea să pară tehnic și lipsit de politic mâine. Este vorba de uh, Um, o nouă o revizuire a regulamentului uh, intern a celor trei uh, instanțe, însă este vorba de mai mult. Uniunea Europeană are din ce în ce mai multe competențe, nu în ultimul rând în urma tratatului de la Lisabona, și cu acesta și uh, Curtea de Justiție uh, are mai multe competențe. Supra solicitarea nu se, duce, nu se reduce numai la o uh, creșterea numărului uh, de, ca, de cauze și din, în urma uh, extinderii europene. Este clar că este nevoie de reforme la organizarea internă asupra curții și este clar că acestea vor avea repercusiuni asupra uh, funcționării curții, curții de justiție și asupra întregi, uh, tuturor cetățenilor. De aceea, Uh, a fost important să cooperăm de la bun început, inclusiv cu curtea. Am reușit asta numai în mod parțial. Voi începe uh, cu partea în, pentru care am găsit uh, compromisuri bune care vor uh, îmbunătăți activitatea curții. În principiu este vorba de următoarele puncte. La propunerea curții se va uh, crea uh, funcția de vicepreședinte care îl va so- uh, seconda pe președinte și va participa la ședințele mari, uh, marii camere. Uh, uh, compoziția acestora se, acesteia se va schimba astfel încât uh, să se echilibreze mai bine uh, munca uh, judecătorilor. Tribunalul Funcției Publice are de acum încolo șapte judecători. Are acum șapte judecători. Numărul uh, este redus, ceea ce înseamnă că dacă un judecător, dacă este bolnav mai mult timp, um, lipsa lui afectează activitatea întregului tribunal. Uh, se dorește introducerea uh, posibilității numirii unor judecători ad interim. Aceștia ar fi numiți de pe o listă, într-o anumită ordine, uh, și în cazul în care un judecător uh, are o problemă medicală, acest judecător, ad interim ar putea interveni. Acesta este lista compromisurilor pe care le-am atins și pentru care mulțumesc tuturor celor care au participat. Însă nu am putut să ducem la bun sfârșit toate propunerile și asta nu a ținut, și subliniez asta, de Parlament, ci de Consiliu și mai degrabă de vanitățile uh, individuale ale statelor membre. Uh, s-a uh, propus uh, creșterea de la 27 la 39 de judecători la tribunal, având în vedere uh, volumul de lucru al judecătorilor, aceasta ar fi o propunere bună. Noi la Parlament suntem convinși de că creșterea numărului judecătorilor ar putea uh, soluționa multe probleme. De fapt, nu ar trebui să joace un rol esențial din ce stat membru vin judecătorii suplimentari. Ar trebui să, se, să ne bazăm pe calificări, pentru că în Uniunea Europeană uh, este valabil principiul uh, independenței judecătorilor, însă asta poate în viitor. Uh, noi am propus uh, numirea unor 12 uh, judecători suplimentari cu propuneri uh, de criterii, însă statele membre nu au căzut de acord asupra niciunora dintre aceste uh, propuneri, deci nu putem decide o astfel de creștere a numărului. Uh, motivele nu sunt justificabile și mi se pare o situație inacceptabilă dorim ca în viitor uh, jurisprudența Uniunii, uh, Curții de Justiție să vină la timp util. Există uh, cauze care se întind pe peste 5 ani și jumătate. Este inacceptabil și încălcăm uh, convenții referitoare la drept, Convenția Drepturilor Omului cu privire la asta. Deci trebuie ca Consiliul să uh, accepte în sfârșit o serie de criterii pentru alegerea unor uh, judecători suplimentari. Vă mulțumim, doamnă Tain. Continuăm cu uh, ceilalți judecători, cu ceilalți vorbitori. Dau cuvântul în numele Consiliului domnului Mafroianis. President, honorable members. Domnule președinte, stimați deputați, sunt foarte recunoscător Parlamentului pentru că a organizat această dezbatere comună. Eh, referitoare la cele două rapoarte ale doamnei Alexandra Tain privind modificările propuse la statutul Curții de Justiție și proiectul de regulament referitor la judecătorii ad interim ai Tribunalului Funcției Publice. În primul rând doresc să mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa constructivă și pozitivă a negocierilor. De asemenea, doresc să uh, felicit președinția daneză, care a jucat un rol esențial pentru a garanta obținerea unei poziții comune în Consiliu și, de asemenea, care a abordat foarte pozitiv discuțiile între cele două instituții. Colaborarea dintre Consiliu și Parlament pe aceste dosare importante a avut roade foarte bune. E un subiect foarte important Subiectul celor două propuneri este să amelioreze eficacitatea Curții de Justiție în întregime și de asemenea să îi permită să se ocupe de volumul din ce în ce mai mare de cauze și de cauze rămase nerezolvate. E foarte important să facem acest lucru dacă ne dorim siguranță juridică și uh, responsabilitate. Sunt conștient de faptul că este necesar de uh, un efort suplimentar în legătură cu un subiect foarte important și anume creșterea numărului de judecători ai curții generale. Însă ambele instituții sunt gata să se asigure că se iau măsurile necesare pentru a se rezolva această problemă până în septembrie 2013. Aș dori acum să mă refer la diversele elemente ale compromisului pe care îl veți vota mâine, pachetului de compromis. Amendamentele vor introduce măsuri pentru a ameliora eficiența celor trei uh, tribunale care formează Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În ultimii ani, Curtea a uh, suferit schimbări foarte importante în ceea ce privește volumul și natura litigilor. Asta pentru că au avut loc evoluții în legislația europeană în multe domenii politice și pentru că Uniunea Europeană s-a extins. Măsurile conținute în această legislație vor permite curții să facă față mai bine volumului sporit de muncă și să-și amelioreze eficacitatea. Aș dori să vă atrag atenția asupra a trei elemente îndeosebi. În primul rând, crearea postului de vicepreședinte la Curtea de Justiție și la Tribunalul General care va asista președinții în desfășurarea activităților lor. În al doilea rând, modificarea uh, marii camere a curții și apoi posibilitatea de a se uh, institui judecători ad interim la Tribunalul Funcției Publice ca să fie acoperită absența anumitor judecători uh, din diverse motive. În ceea ce privește celelalte elemente ale propunerii, uh, legat de numărul de judecători la uh, curte, pot să vă asigur că Consiliul este conștient de nevoia de a se rezolva rapid această problemă. Însă, subiectul este unul delicat la Consiliu. Președinția cipriotă este hotărâtă să găsească o soluție, însă va trebui să Uh, acționăm ținând cont de întreaga gamă de opinii din Consiliu. Domnule președinte, stimați deputați, mă bucur că putem să așteptăm adoptarea celor două propuneri care fac obiectul dezbaterii noastre din această după-amiază. Aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea excelentă cu Parlamentul în legătură cu elementele rămase nerezolvate din propunerea aceasta și sunt convins că vom putea ajunge la un compromis rapid și acceptabil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru discurs. Voi da cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, uh, stimați deputați, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru abordarea constructivă la propunerile uh, Curții de Justiție. Comisia regretă că deciziile privind um, adăugarea de judecători ad interim uh, sunt amânate. Însă, salutăm compromisul la care s-a ajuns astăzi în cadrul instituțiilor și toate celelalte elemente ale reformei. Comisia se bucură că, să vadă că majoritatea schimbărilor sugerate în avizul său din septembrie anul trecut au fost adoptate de Parlament și Consiliu. Totodată luăm notă de intenția Parlamentului de a dezbate în viitorul apropiat uh, oportunitatea introducerii avizelor uh, în uh, Curtea de Justiție desigur, vom participa în mod constructiv la toate uh, discuțiile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Nu o văd pe doamna Vertman. Văd că nu este încă aici. Și nici domnul Messerschmidt. De aceea trecem mai departe în lista de vorbitori la... și îi dau cuvântul domnului Zwiefka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta debata na temat reformy... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, această dezbatere cu privire la reforma Curții de Justiție ar trebui să fie doar un punct de plecare pentru abordare mai largă a, a ă, sistemului juridic european. Nu este sfârșitul, este de-abia începutul, iar această dezbatere este prima dintr-o serie întreagă. Când am început să lucrăm la propunerea comisiei, ne așteptam la mai mult. Am sperat că munca nu va fi atât de dificilă și că nu vor exista atâtea diferende între instituții. Judecătorii ad interim pentru Tribunalul Funcției Publice Eh, e bine, această decizie este foarte binevenită. Însă elementul cheie al acestei reforme trebuia să fie decizia de a crește numărul judecătorilor la tribunal. Faptul că nu am făcut acest lucru înseamnă că vom putea eh, aplica o serie de modificări necontroversate, însă problema principală se va întoarce la noi. Consiliul nu va putea să o ignore va trebui să revină în fața Parlamentului și va trebui să luăm o decizie împreună pe acest subiect. Este un secret public pe care îl știe toată lumea, de fapt, că um, cauzele durează foarte mult în fața Curții Europene de Justiție. Ne, uh, Uniunea Europeană se va extinde din nou, Croația va adera în curând Uh, vom face parte din convenția, facem parte din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, numărul cazurilor va crește. Și uh, accesul la justiție este un drept fundamental. Curțile noastre au nevoie de instrumentele juridice și de resursele umane pentru a își, uh, pentru a își exercita funcțiunile. Înțelegem dificultățile, însă uh, Uniunea Europeană se va confrunta cu problema uh, compensațiilor pe care va trebui să le plătească, tocmai pentru că um, procesele durează atât de mult în fața curții. Și asta înseamnă că contribuabilii vor, uh, cost, vor plăti asta și prețul va fi mai mare decât uh, salariile celor 12 judecători. Vă mulțumesc pentru două minute, doamna Regnar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat, doamnă comisar. Mulțumesc, în primul rând, doamne raportor, pentru um, spiritul constructiv al um, colaborării. Curtea Europeană de Justiție este uh, supusă în mod permanent unei presiuni crescânde uh, prin faptul că i-au fost crescute competențele și prin faptul că Uniunea Europeană s-a extins regulamentul de procedură a fost modificat astfel încât uh, cauzele ce se referă la proprietatea intelectuală pot fi decise fără procedură orală. Cetățenii noștri au, nevoie, au dreptul la o procedură bună și cât se poate de rapidă. Uh, iar președintele curții poate să uh, dea unei camere cauzele similare. Uh, s-a, ales uh, versiunea mai eficientă, mai eficace. Se va face și o modificare a statutului, se face o modificare a statutului după modalitățile tratatului de la Lisabona. De ce? Din cauza uh, urgenței situației, a flexibilității, a coerenței unui, uh, dreptului uh, comunitar. Curtea Europeană va avea, uh, consideră că este nevoie de 12 judecători uh, suplimentar, însă mie îmi lipsesc date cu privire la motivul pentru care uh, Curtea de Justiție a ales exact această cifră. Însă, în principiu, sunt de acord că este nevoie de mai mulți judecători. Nominalizarea judecătorilor este o problemă națională, însă Parlamentul direct, Parlamentul European, trebuie să se asigure că uh, se găsește cea mai bună soluție aici, în sensul cetățenilor. Drept urmare, Comisia Jurii ar trebui să fie inclusă la numirea uh, judecătorilor. Nu mi se pare uh, corect să cerem curții uh, introducerea unor camere specializate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Chiar acum un minut și jumătate, domnul Hefner. Domnule președinte, stimați colegi, dreptul comunitar mm, crește în cantitate și, drept urmare, și necesitatea unei jurisprudențe. Dacă îmi permiteți să mă exprim poetic la un subiect atât de tehnic, Cred că aceasta este cea mai, substanță, cea mai valoroasă substanță pe care se bazează această comunitate. Uh, jurisprudența uh, și dreptul îi protejează pe uh, slabi de violență, de putere, reglementează relațiile între instituții și oameni, protejează democrația, solidaritatea, însă dreptul se obține, se creează atunci când este nevoie. Curtea Europeană de Justiție suferă uh, de pe urma unor uh, uh, cifre uh, referitoare la cauzele rezolvate din ce în ce mai uh, mici uh, am făcut propuneri cu privire la modul în care am putea reduce numărul de cauze, uh, s-ar putea crește numărul judecătorilor și s-ar putea uh, îmbunătăți eficiența curții. Aceste propuneri au fost deja uh, prezentate de colegi, însă este ceva ce pur și simplu nu înțeleg și trebuie spus clar acest lucru. Parlamentul reacționează, ia în serios ce spun judecătorii, ce spun cetățenii, elaborăm o soluție în trilog cu Comisia și cu Consiliu, ajungem la un acord și până la urmă nu se întâmplă nimic, absolut nimic. De ce? Pentru că statele membre nu pot cădea de acord asupra modului în care vor să numească judecătorii. Mi se pare insuportabil în această Europa și mă aștept la responsabilitatea europeană din partea Consiliului. Mulțumesc. Acum pentru un minut, domnul Karim. Domnule președinte, dragi reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei, vă mulțumesc. În primul rând, salut reformele uh, menționate în rapoartele colegei Tain, care sunt uh, prezentate ca un pas către reforma curții. Tratatul de la Lisabona și extinderea au contribuit la sporirea volumului de muncă al curții, mai ales la uh, Tribunalul General. De asemenea, dificultățile economice contribuie și ele la sporirea volumului de muncă. Au crescut cu 11% litigiile legate de uh, chestiuni economice, cele legate de impozite cu 37%, cauzele de proprietate intelectuală cu 18%. Dragi colegi, este esențial ca arbitrul ultim al legislației europene să lucreze eficient ca să ofere cetățenilor și uh, întreprinderilor cât mai multă siguranță juridică în tranzacțiile transfrontaliere. Trebuie să ținem cont de faptul că reformele de procedură vor ușura unele dintre probleme, dar nu se poate nega că reformele structurale uh, sunt și ele necesare pentru a uh, rezolva problema cauzelor nerezolvate încă. Domnule președinte, s-a spus, s-a zvonit că Regatul Unit ar bloca acest subiect la vot. Nu este așa, lucrăm cu toții rapid și uh, adoptăm legislație națională ca să permitem ca Parlamentul nostru să uh, o adopte la timp pentru numirea noilor judecători în luna octombrie anul curent. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Maștalca. Děkuji, pane předsedo. Málo kolega... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate colege, eu de obicei sunt de acord cu colegul Tadeu Schisca. Însă de data aceasta nu. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportoare. După cum s-a constatat corect, numărul cauzelor crește în mod constant, ceea ce uh, se motivează prin faptul că există extinderea europeană. Dar în viitor putem porni de la premisa că numărul cauzelor din fața Curții de Justiție va crește și din cauza uh, schimbării, modificării reglementărilor. De aceea salut această reformă, reforma Curții de Justiție, care um, mai ales um, um, procedura accelerată. De asemenea, salut uh, introducerea judecătorilor ad interim care permit uh, ca uh, procesele să nu fie amânate timp prea, prea lung. Și asta evită uh, daunele, dezavantajele pentru cei implicați într-un proces atunci când acesta se amână. De asemenea, salut uh, ideea de a introduce uh, un vicepreședinte la Curtea de Justiție. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că vorbim despre justiție, vreau să vă aduc în discuție o chestiune foarte tulburătoare. Domnul Roger Hayes a fost condamnat la 21 de zilele închisoare în Liverpool după ce a apărut luni în fața unui magistrat. Domnul Hayes a fost uh, arestat, dus la justiție, condamnat și închis până la ora 6 în aceeași seară. Nimeni nu a avut uh, voie să participe la audiere. Familia domnului Hayes Președintele întrerupe. Vă rog să vorbiți în microfon. Domnule Batten, spune președintele. Cazul acesta uh, revine în urma reținerii unor impozite uh, conform obiecții, obiecțiunii că ele sunt folosite în mod uh, incorrect. Domnul Hayes trebuie să fie eliberat fără întârziere și uh, problema trebuie să fie făcută publică. Sper ca intervenția mea să ajute. Președintele, mulțumesc, domnul Stoianov, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește reforma oferită, am doar comentarii sceptice. Sunt destul de sceptic din următoarele motive. Să fie numiți judecători suplimentari ad interim pentru că judecătorii permanenți pleacă în concediu medical prea des, mi se pare că e un fel de abuz de privilegii. De ce se îmbolnăvesc atât de des judecătorii permanent? De ce e nevoie să fie numiți judecători ad interim ca să înlocuiască? În ceea ce privește Tribunalul General, haideți să nu uităm, dragi colegi, că judecătorii de acolo sunt printre cel mai bine, cei mai bine plătiți funcționari ai Uniunii Europene. În plus, fiecare stat membru are câte un judecător și asta nu pentru că uh, e în joc un fel de naționalism, ci pentru că e nevoie de câte un judecător național care să cunoască fiecare legislație din fiecare țară. Modificările propuse, dacă ar fi introduse, ar presupune o creștere a poverii uh, de lucru a judecătorilor. Se pot... Uh, până la urmă, impactul asupra bugetului e același. Mulțumesc. Trecem acum la ceilalți vorbitori și începe domnul Paul Orangel, un minut 30. Muito domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar. În primul rând, aș dori să salut faptul că se fac eforturi pentru a reforma Curtea de Justiție și pentru ca aceasta să devină mai eficientă. Tribunalul um, și asta în cadrul tribunalului, tribunalului funcției publice și așa mai departe. S-a prevăzut numirea unui vicepreședinte, schimbarea compoziției marii camere și de asemenea se vor numi judecători ad interim în cazul în care un judecător nu își poate exercita uh, funcția. Însă această oportunitate ar trebui să fie folosită, această reformă ar trebui să fie folosită pentru a îmbunătăți și a crește legitimitatea democratică a acestei curți. În uh, dreptul european, jurisprudența joacă un rol foarte important prin uh, uh, precedentele care se creează, similar cu sistemul uh, common law. De aceea avem nevoie de legitimitate democratică. Aș dori să subliniez cât de important este ca Parlamentul să contribuie aici și aș propune să se efectueze un studiu în acest sens. Propunere pe care am făcut-o și în comisie. Așa că la curțile constituționale din statele membre ar trebui să existe o mai mare transparență cu privire la votul judecătorilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Rangel. Urmează acum domnul Masip Hidalgo, un minut. Señor Presidente, querida comisar. Mulțumesc, Domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru, și vreau să salut, să urez bun venit și noi președinții. Cred că sunteți un uh, campion al uh, mișcării de susținere și vom susține și noi uh, țara noastră împotriva ocupației militare. Uh, Domnule președinte, profit de ocazie pentru a vorbi uh, despre o reformă mai largă a curții. Cred că sunt uh, foarte multe aspecte pozitive pe care le putem susține în mod unanim, așa cum s-a întâmplat și în comisie. E vorba de elemente ele- de bază ale curții în justiție și m-aș referi mai ales la noul regulament uh, cu privire la brevete. Mulțumesc. Monica Flașicov. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Flasicova Benova. Un minut. Comisarca. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene arată de mult timp că Tribunalul Funcției Publice și, de asemenea, Tribunalul General sunt supraîncărcate. De aceea, trebuie să uh, ne ocupăm de o reformă a tuturor celor trei tribunale. Trebuie să schimbăm statutul actual, structura Marii Camere, în așa fel încât aceasta să reflecte schimbările care au avut loc în 2003 după tratatul de la Nisa. De atunci s-au mai întâmplat multe, de exemplu au aderat încă 12 noi state membre. Productivitatea Curții de Justiție s-a ameliorat foarte mult, însă numărul de cauze a crescut și el foarte mult. De aceea este esențial uh, pentru buna funcționare a curții să se facă această reformă. Trebuie însă să uh, cădem de acord asupra metodei de numire a judecătorilor și doresc să cer Consiliului să analizeze această chestiune cu prioritate. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσεις βουλήσεως γιατί... Mulțumesc. Nu a cerut nimeni cuvântul la procedura CHDI, deci voi da imediat cuvântul doamnei comisar Malmström în numele Comisiei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri bune în această dezbatere și mă bucur că avem acest compromis uh, asupra căruia suntem cu toții de acord. Uh, și n-aș vrea să minimizez dificultățile la aspectele care rămân. Vrem să cooperăm cât se poate de constructiv cu, la, cu Parlamentul și Consiliul pe acest subiect uh, foarte important. Vă mulțumim, doamna comisar. Are acum cuvântul în numele Consiliului reprezentantul Consiliului, domnul Mavroianis. Și cu această ocazie Aș dori să vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră. Aveți cuvântul. Rapide, chire proedre. Ine... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Pentru mine este o onoare și o bucurie faptul că pot să intervin în această dezbatere sub președinția dumneavoastră. Și sper să avem o cooperare constructivă. Și totodată vă mulțumesc pentru urări. Înainte de a încheia, dați-mi voie să intervin cu privire la întrebarea referitoare la modul în care Consiliul dorește să trateze problema extinderii compoziției uh, Tribunalului General. Știți că în 20 uh, iunie Coreper a dat un mandat uh, grupului pretenilor președinției de continuarea reflexiilor pentru a identifica posibile soluții și a reveni uh, cu un raport în fața Coreper până la sfârșitul anului. Acesta este un obiectiv comun al Parlamentului European și al Consiliului, acela de a crea măsuri adecvate pentru a debloca situația din uh, Tribunalul General până în septembrie 2013. Însă trebuie cu toții să înțelegem că e, vorbim de o chestiune foarte, foarte complicată și avem nevoie de o gândire inovatoare, fiindcă, pe de o parte, trebuie să asigurăm calitatea persoanelor numite și consecvența cu sistemul existent, conform articolului 255. Totodată însă trebuie să asigurăm un uh, nivel echitabil sau o stare echivalentă a acestor noi judecători cu ceilalți. Imaginați-vă că am opta pentru o rotație egală. Cine vor fi cei uh, din rotație? Doar cei 12 sau toți? Și când vorbim despre un stat, au un judecător sigur și unul este acolo sigur, iar celălalt trebuie să uh, fie supus sistemului de rotație și mandatul său nu este reînnoibil? Iată, vă prezint doar câteva dintre întrebările posibile pe care trebuie să le soluționăm, la care trebuie să răspundem. Domnule președinte, stimați deputați, în numele Consiliului, Dați-mi voie să mulțumesc din nou raportoarei și tuturor eurodeputaților pentru această dezbatere constructivă vis-a-vis -vis de reformarea Curții de justiție și vă asigur că așteptăm uh, cu mare interes adoptarea noilor uh, norme în toamnă. Sunt optimist totodată și consider că această cooperare constructivă cu Parlamentul va continua astfel încât să putem găsi o soluție oportună la la provocările cu care se confruntă uh, Tribunalul General. Este în interesul tuturor să avem un, o curte de justiție care să funcționeze corespunzător în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Domnule Mavroianis, Dezbaterea se încheie cu intervenția doamnei raportor, doamne, doamna Alexandra Tain. Două minute. Mulțumesc tuturor colegilor și mă bucur de faptul că suntem de acord, indiferent de grupul din care face parte, că trebuie să crească numărul judecătorilor. Câți ar fi, despre această cifră ar mai trebui să dezbatem. Cea de-a treia putere în stat este desneglijată pentru că nu este foarte des auzită de către politicieni. Reținerea este, face parte din natura sa, însă este, este o putere esențială, domnul Hefner s-a referit la, ne, la necesitatea ei pentru cetățeni, domnul Karin la necesitatea pentru întreprinderi. Sper că grupul uh, de prieteni creat de Consiliu uh, nu se va ocupa numai de reforme interne, mai ales că au existat deja reforme, care au dus la uh, scăderea numărului de cauze, însă este foarte important să respectăm principiul separării în, sta, uh, în stat. Uh, preocuparea cu cele două dosare ne-a arătat că există unele întrebări care răspunde, rămân deschise și că uh, comisia noastră va trebui uh, în viitor să se ocupe de Curtea de Justiție cum ar fi uh, crearea unor uh, camere speciale sau unor tribunale specializate sau, uh, de asemenea, publicarea unor poziții diferite. Am fost sub o presiune a timpului foarte mare pentru că în octombrie vor fi numiți 14 noi judecători. Sper că negocierile cu privire la nominalizarea noilor judecători va fi încheiată până la numirea unor 13 judecători în septembrie 2013. Am um, economisit niște timp, deci permiteți-mi să uh, vă prezint uh, metodele prin care ar putea fi numiți uh, judecătorii noi. Noi am avut o rezoluție uh, a tuturor grupurilor care nu a fost adoptată pentru că Parlamentul și-a modificat regulamentul de procedură. Există următoarele proceduri pe masă. În primul rând, uh, Uh, se face alegerea pe baza principiului rotației din toate cele 27 de state membre. A doua posibilitate, judecătorii vin din cele mai mari state membre, cel, ceilalți vin uh, pe baza rotației din celelalte 21 de state membre. Apoi, șase membri din cele mai din statele cu cea mai mare popul, uh, cu cea mai mare populație, 6 din uh, celelalte uh, din următoarele 6 și restul din um, um, prin rotație. O altă posibilitate prin numirea judecătorilor pe termen limitat uh, Uh, cum a propus președinția daneză, ar fi posibilă. Există suficiente posibilități, trebuie numai ca Consiliul să cadă de acord. Vă mulțumim, doamnă raportor, stimați colegi. Dezbaterea cu privire la acest subiect se încheie aici. Mâine la ora 12 va avea loc votul următorul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de